Ok, dear colleagues. Stimați colegi, putem începe reuniunea și vom începe cu punctul 14 din ordinea de zi, prezentarea programului Consiliului, eh, președinției Consiliului Uniunii Europene avem un schimb de vederi cu doamna Lidia Muș, ministru al Sănătății și Egalității între Sexe din Luxemburg. Vreau să urez bun venit doamnei ministru, ca reprezentant al președinției Consiliului, pentru că ne permite să avem acest schimb de vederi. Vrem să știm care sunt prioritățile președinției și sunt sigur că Va fi o reuniune interesantă cu întrebări puse de membri și de asemenea să vedem care sunt perspectivele referitoare la unele dosare uh, pe care le avem în lucru de multă vreme și pe care dorim să le negociem cu Consiliu cât mai uh, curând cu putință. Putem începe imediat și vom da cuvântul doamnei ministru Muș ca să ne prezinte uh, cele, ce dorește să ne prezinte și apoi o să urmeze două tururi de întrebări, în primul rând coordonatorii grupurilor politice și apoi alți eurodeputați. Doamna ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt onorată că sunt alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor eurodeputați Știți că președinția Consiliului este o mare provocare pentru orice stat membru, dar este și o șansă extraordinară de a participa la facerea politicii europene și de a formula și anumite priorități. Este adevărat că este uh, a 12-a oară când noi uh, avem frâiele politicii europene, dar uh, președinția aceasta survine într-un moment specific, într-un context special. Pentru că suntem confruntați cu o Europa care își revine cu greu din criză. Este o Europa cu o demografie în vârstă, de oameni vârstnici, ceea ce înseamnă o mare provocare pentru sănătatea publică. Este de asemenea și o Europa, un nou parlament, care și-a găsit acum uh, ritmul uh, de lucru și o comisie nouă care își axează acțiunile pe o metodă de lucru și pe o abordare axate pe lansarea, relansarea economică și pe creșterea numărului de locuri de muncă. Într-un mediu marcat de schimbări și de inovații. Este extrem de important, după părerea mea, ca aspectele legate de sănătate publică și Uh, cele legate de starea pacientului să nu fie uitate atunci când sunt puse în aplicare aceste provocări ambițioase. Iată de ce președinția luxemburgheză se concentrează sub simnul acesta al pacientului și al inovării. Este un light motiv care merge mână-mână cu tema generală a președinției noastre și anume uh, Uniunea pentru cetățean. În acest sens, am, avem o abordare care îl plasează pe pacient în centrul discuțiilor și veți regăsi acest punct de vedere în toate dosarele noastre. În această dimineață am marea plăcere de a vă prezenta care sunt proiectele președinției luxemburgheze în domeniul sănătății publice și, de asemenea, în domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale, ca și în domeniul uh, securității sanitare a produselor alimentare. Voi începe cu sănătatea publică. Aș dori în primul rând, să subliniez că există un subiect care mi-e tare drag și anume medicina personalizată. Este un subiect care aduce împreună foarte bine pacientul și inovarea. Medicina personalizată începe cu pacientul. Dar, firește, trebuie să ne asigurăm că pacientul are acces echitabil la această categorie de tratamente inovatoare, care, după părerea mea, vor revoluționa medicina. Medicina personalizată are un potențial enorm pentru a îmbunătăți sănătatea multor pacienți folosind tratamente personalizate care vor redu- reduce efectele secundare de nedorit și care în același timp uh, va permite asigurarea pe o perioadă mai lungă a unei calități a vieții foarte bune. Și bineînțeles uh, putem de asemenea să contribuim la Uh, crearea unor sisteme de sănătate mai eficiente și mai eficace. Pe 8 iulie, cu alte cuvinte exact, acum o săptămână, am uh, avut o conferință la nivel înalt uh, în Marele Ducat de Luxemburg, conferință dedicată accesului pacienților la medicina personalizată. Conferința a oferit o serie de răspunsuri la unele din provocările cu care ne confruntăm și care acum uh, se referă, se opune cumva uh, integrării acestor tratamente inovatoare um, la practica clinică. După mine este o condiție sine qua non pentru a asigura accesul tuturor la avantajele medicinei personalizate. Mesajul principal al acestei conferințe uh, e, și care a stat la baza concluziilor și care vor fi prezentate ministrilor sănătății la Consiliu din 8 decembrie, merge în acest sens. Un alt uh, subiect prioritar al președinției luxemburgheze este demența. Un domeniu pe care dorim uh, să-l vedem în lumina unor abordări inovatoare. Ne gândim la persoanele care trebuie să trăiască cu această boală. Am vorbit deja de o Europa îmbătrânită, o Europa care îmbătrânește cu toate problemele legate de această evoluție democratică, demografică, iar numărul de persoane care suferă de maladii neurodegenerative și care suferă de demență mai ales este din ce în ce mai mare. E vorba, deci, despre o problemă socioeconomică reală. Președinția luxemburgheză va aborda acest subiect ca fenomen societal, la care trebuie o reacție multisectorială. Vreau să sondez terenul și să văd care este rolul util al prevenției secundare și al susținerii în, în perioada de după diagnostic pentru a reduce greutatea pe care o reprezintă îngrijirea acestor persoane care trebuie să trăiască cu o asemenea maladie, cu demența. Și în ceea ce privește valoarea adăugată, plus valoarea unei acțiuni comune la nivel european. Mai ales dacă ne gândim uh, și la folosirea uh, și colectarea unor bune practici care există în multe state membre. Concluziile acestea vă sper să fie adoptate la Consiliu din 8 decembrie. Președinția luxemburgheză uh, va face de asemenea un bilanț privind punerea în aplicare a directivei referitoare la îngrijirea sănătății în condiții transfrontaliere. E vorba de un raport uh, privind punerea în aplicare pe care îl va emite foarte curând Comisia. Uh, sper că înainte să înceapă vacanța de vară, acum doi ani după punerea în aplicare după ce a trecut termenul de transpunere ca state membre, este momentul să facem un prim bilanț privind aplicarea acestei directive. Să vedem dacă directiva a avut un impact pozitiv asupra uh, ratelor de mobilitate, dacă le-a permis realmente pacienților să utilizeze aceste drepturi și ce s-a făcut, care a fost efectul asupra cheltuielilor administrative, atât pentru pacienți cât și pentru autoritățile naționale. În ce măsură au putut uh, să gestioneze această situație și care a fost aspectul legat de cooperarea între statele membre, mai ales în situația țărilor limitrofe. Sunt subiecte care fac parte din această evaluare referitoare la punerea în aplicare a directivei privind îngrijirea transfrontalieră a sănătății. Doamnelor și domnilor, vom relua și un dosar uh, tematizat în timpul președinției letone și pe bună dreptate. Și anume reducerea daunelor legate de abuzul de alcool. Miniștrii au lansat un apel foarte clar și aproape unanim la reuniunea informală de la Riga, la care am participat și eu în luna aprilie. Și mesajul era foarte clar, și anume că ne trebuie o strategie nouă privind alcoolul. Au început deja activitățile în acest sens am înțeles uh, acest uh, mesaj care a fost adresat președinției noastre, iar proiectul nostru de concluzie a fost uh, dezbătut la prima reuniune a grupului de lucru al Consiliului la începutul lunii iulie, iar aceste concluzii invită statele membre să continue la nivel național eforturile pentru a reduce toate daunele legate de consumul abuziv de alcool și Comisia, pe de altă parte, este invitată ca pe în 2016 să prezinte o strategie dedicată combaterii consumului de alcool. Contăm pe comisarul Andriu Caitis, contăm pe faptul că se va angaja din partea comisiei și că până la urmă comisia va da urmare și va întreprinde niște acțiuni în acest sens. Așteptăm cu mult interes și raportul Comisiei privind etichetarea nutrițională a băuturilor alcoolizate, așa cum este prevăzut în regulamentul din 2011 privind informarea consumatorilor în legătură cu mărfurile alimentare. Președinția luxemburgheză va face de asemenea un bilanț privind învățămintele pe care le-am desprins din modul în care a fost gestionată criza Ebola în uh, Uniunea Europeană. Împreună cu comisarul Andriu Caites, uh, îi voi invita pe ministrii sănătății să participe la o conferință ministerială iar prezența Parlamentului, reprezentarea Parlamentului European va fi asigurată de asemenea, ceea ce mi se pare extrem de important. Această conferință va pune accent pe aspectele sanitare ale acestei epidemii. Dorim să identificăm învățămintele care pot fi desprinse pentru a întări uh, siguranța sanitară în Uniunea Europeană, în cazul unei viitoare EUNEPI și uh, în cazul Liberia vedem foarte bine că Ebola nu este sub control și s-ar putea să ne confruntăm din nou cu o altă epidemie. Este deci momentul să ne poziționăm într-un fel sau altul și vrem să tragem niște concluzii și să le adoptăm la consiliul din 8 decembrie. Și voi trece acum la medicamente și dispozitive medicale, uh, deci aspectele care țin de farmacologie, uh, în ceea ce privește dispozitivele medicale. Știu că este un uh, dosar care vă interesează foarte mult și pentru noi este un dosar important, un dosar în care căruia îi vom acorda o atenție maximă. Suntem într-o perioadă extrem de importantă a acestui dosar. Am primit un mandat foarte clar de la Consiliul EPSCO din 19 uh, iunie să mergem înainte pentru a finaliza această activitate cât mai repede. Și vom face toate eforturile pentru a răspunde la așteptările dumneavoastră. Începutul mandatului nostru va fi dedicat finalizării activității privind considerentele uh, și o să încercăm să facem curățenie în ceea ce privește incoerențele tehnice care au apărut în text ca urmare a numeroaselor revizuiri uh, de care s-a bucurat acest text în ultimii trei ani. Iar apoi uh, o să înceapă reuniunile tripartite cu Parlamentul cât mai repede cu putință, sper că din septembrie după ce o să avem o orientare generală pe care o prevedem la începutul toamnei. Contactul cu par, contactele mele cu Parlamentul m-au liniștit oarecum pentru că am înțeles că avem uh, un obiectiv comun. Dorim reguli solide, un cadru reglementar foarte, de reglementare foarte clar, foarte transparent, care le permite cetățenilor să aibă acces la produse sigure, de înaltă calitate și în același timp uh, uh, să existe o piață inovatoare pentru aceste produse. Mai avem un uh, dosar, un dosar legislativ, propunerea de regulament privind medicamentele veterinare. Președinția luxemburgheză reia acest dosar de la președinția letonă am înțeles că urmează un vot important pe 22 septembrie. Uh, noi dorim uh, să facem pași înainte cât mai mult cu putință în procedura legislativă și să pregătim astfel calea negocierilor cu Parlamentul. Așteptăm, deci, cu nerăbdare votul dumneavoastră pe acest dosar. În ce privește siguranță, securitatea sanitară a produselor alimentare, avem un program foarte ambițios uh, în domeniul acesta al uh, securității sanitare a mărfurilor alimentare. O să începem cu clonarea. Sunt uh, propuneri privind tehnica de reproducere a animalelor prin clonare. Sunt actualmente examinate de Consiliu și urmărim cu atenție și activitatea aceasta la nivelul Parlamentului. Există două propuneri care formează un pachet legislativ. Ele sunt pe cale de a fi modificate la nivelul Parlamentului uh, față de această directivă și adoptarea acestor uh, amendamente va fi un atu pentru evoluția acestor dosare. Și avem intenția să supunem ex- aceste amendamente forurilor Consiliului cât mai curând cu putință, însă depindem aici de activitățile din Parlament. În ce privește autorizarea organismelor modificate genetic, posibilitatea prezentată de textul înaintat statelor membre de a restrânge sau de a interzice punerea în aplicare pe teritoriul național a acestor organisme e destul de clară și destul de importantă. Cum, depinde de ce înțelege, ce, ce alegeri va face ce alegeri va face și Parlamentul pe tema aceasta, să vedem în ce măsură vor uh, evolua și lucrările Consiliului, în ce direcție vor evolua. Am luat de asemenea notă de concluziile care au fost uh, uh, aprobate luni la Consiliul Agri. toată lumea a cerut atunci o evaluare de impact și a cerut o clarificarea unor aspecte juridice. Noi, ca președinție, vom continua să urmărim cu mare interes evoluția dezbaterilor la nivelul diverselor uh, foruri parlamentare. În ce privește autorizarea alimentelor noi, Novel Foods, uh, președinția luxemburgheză așteaptă rezultatul votului uh, de pe 25 eh, iunie în această comisie. Comisia a recunoscut eh, avantajele soluției propuse de Consiliu și cred de asemenea că e vorba de o metodă bună, îmbunătățită, de a îmbunătăți procedura de autorizare a noilor alimente. Votul acesta arată că dosarul poate fi uh, obiectul unui acord în primă lectură, ceea ce permite crearea unui cadru juridic mai adaptat, un cadru juridic modernizat pentru noile alimente. Dacă se adoptă textul de către Parlament în plenară, cred că urmează în octombrie, nu? Și noi apoi vom uh, înscrie imediat uh, acest document în ordinea de zi a Consiliului pentru a fi adoptat. Controlul oficial al mărfurilor, uh, al produselor alimentare, uh, președinția Leton a făcut și aici pași înainte remarcabili. Sunt, uh, s-au făcut progrese și în câteva puncte delicate, delicate și pentru Parlament. Ne vom concentra apoi asupra unor chestiuni care au rămas în suspensie cum ar fi rolul și responsabilitatea veterinarului oficial. Vom încerca, firește, să obținem un mandat uh, la, de la Coreper cât mai curând cu putință pentru a putea începe discuțiile cu Parlamentul. Dacă e posibil, chiar din septembrie. Dorim uh, să ajungem la un acord rapid în a doua lectură, dacă se poate, și sperăm că negocierile cu Parlamentul pe această temă importantă vor fi fructuoase și constructive și suntem gata să facem acest lucru. Uh, etichetarea produselor alimentare e momentul să punem în aplicare activitățile care au început încă din 2008 Regulamentul din 2011 este aplicabil în acest moment, efectele sunt deja vizibile și se vede clar că alimentele preambalate au deja etichete mai lizibile, mai complete, iar în cadrul acesta comisia e pe care să finalizeze și din ultimele mele informații se lucrează la un raport privind prezența acizilor grași în anumite alimente, care ar fi trebuit să fie publicată deja în decembrie anul trecut. Activitatea este în plin, e un subiect care va fi abordat la Consiliul Informal din septembrie și obiectivul este, firește, să vedem care este starea lucrurilor la nivelul statelor membre, care e cea mai bună manieră pentru a-i proteja pe consumatori. Acesta este, de fapt, scopul nostru principal, să informăm și să-i protejăm pe consumatori privind prezența acestor acizi grași, fie prin etichetare, fie dacă vom marca niște limite, vom indica niște limite maxime sau dacă vom obține niște măsuri voluntare sau eu știu, în fine, vom vedea cum vor evolua discuțiile. Acizii grași nesaturați ă, vor face parte și dintr-un schimb de vederi la Consiliul EPSCO. Dezbaterile acestea au ca rol să le permită miniștrilor să se pronunțe privind principiile și forma unui cadru normativ. Așa că avem șansa să facem și aici pași înainte. Mi se pare că este un dosar extrem de important. În concluzie, pot să vă asigur, doamnelor și domnilor, că mă interesează extrem de mult să avem un schimb de vederi fructuos cu Parlamentul Dumneavoastră sunteți purtătorii de cuvânt ai cetățenilor, așa că dumneavoastră sunteți cei care trebuie să puneți toate întrebările uh, care vă sunt extrem de aproape de suflet. Eu îmi voi da toate, voi face toate eforturile să vin aici și să uh, Uh, promovez uh, dosarele care vă interesează. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt gata să răspund la întrebările pe care doriți să mi le adresați. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much. Mulțumesc. Mulțumim pentru această prezentare și pentru toate informațiile pe care ni le-ați dat și de asemenea pentru prioritățile președinției luxemburgheze pentru următorul semestru. Începem prima rundă de intervenții cu reprezentanții grupurilor politice. Începem cu Peter Lize pentru EPE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă președinte a Consiliului, pentru prezentare. M-aș concentra pe acele dosare care se referă direct la uh, acte legislative, pentru că ne-ați făcut o enumerare exhaustivă asupra cărora doriți să vă aplicați în următoarele șase luni. Ați vorbit de produse medicale și de diagnoză. Salut faptul că s-a ajuns uh, la un acord în Consiliu și că putem în sfârșit demara negocierile. Mi-aș dori ca în cursul președinției luxemburgheze să poată încheia aceste negocieri. Dacă nu vom reuși, sigur va trebui să intrăm în uh, prelungire. Dacă nu le propunem așa ceva, nu avem cum să avansăm. În ceea ce privește produsele medicale, cred că există o temă unde pozițiile Consiliului și a Parlamentului nu se apropie. Este vorba de control, unde uh, instituțiile europene ar trebui să poată interveni atunci când este dubii în ceea ce privește siguranța și notificarea produselor. <clears throat> Consiliul, și poate că aici ne puteți da mai multe explicații, ne a, a decis ca să aibă loc acest lucru în mod sistematic, dar în, doar în cazul unei grupe foarte mici. Parlamentul, în schimb, a decis să fie un grup de produse mai extins, dar uh, că ar trebui să se intervină doar atunci când există uh, indicii pentru un anumit produs. Pentru că altfel uh, lucrurile s-ar complica foarte mult și ar fi o procedură foarte greoaie. Poate că puteți detalia această chestiune și eventuale idei de compromis. În ceea ce privește echipamentele de diagnoză, în ceea ce privește uh, <clears throat> consimțământul informat. Cred că Parlamentul trebuie să insiste asupra acestei chestiuni, dacă nu, nu poate exista un acord scurt pe alte două domenii care mă interesează foarte mult, clonarea. Aici e foarte clar faptul că propunerea Comisiei nu este satisfăcătoare și vom ajunge la un acord doar dacă veniți mult în întâmpinarea Parlamentului. Știu că Luxemburgul a fost întotdeauna o țară uh, care a avut atât din prietenoasă față de Parlament, de aceea sunt convins că vom face pas în această privință. Și în ultimul rând, antibioticele trebuie ca ceea ce privește produsele medicinele veterinare să avansăm. Cred că și François Grosset are ceva de spus aici. În ceea ce privește sănătatea umană și rezistența la antibiotice, avem nevoie de stimulente pentru uh, dezvoltarea de antibiotice noi. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim. Matias Grot acum. Vielen Dank, äh, Frau Ministerin. Da, mulțumesc, uh, doamna ministru, doamna președinta Consiliului. Tematica accesului la produse medicale ne preocupă în Parlament, în special uh, în grupul nostru, de ceva timp deja. Am uh, avut de-a face și cu un preparat uh, pentru hepatita C, pentru care am uh, organizat și o audiere. Ați menționat și de serviciile medicale transfrontaliere. Veți întreprinde ceva în următoarele șase luni pentru ca cadrul legislativ uh, care Uh, există deja la nivel european, pentru că în cele mai multe cazuri cadrul normativ este la nivel uh, național în domeniul sănătății. Deci veți face ceva pentru ca acest cadru european să fie mai bine folosit uh, în ceea ce privește accesul la servicii și produse medicale. Ne rezultă acest lucru și din studii efectuate în spitale unde 83% din personal arată că există o anumită problemă în ceea ce privește furnizarea de anumite uh, produse medicale. De aceea cred că uh, este important uh, ca la nivel european să asigurăm un astfel de acces la produse medicale în cadrul dat pentru noi. În ceea ce privește rezistența la antibiotice, aici trebuie amintit și amintite și glifosatele, uh, lucru care probabil ne va preocupa uh, în continuare la nivel european. Din regiunea în care vin, uh, Ministrul Sănătății a adresat o scrisoare către guvern pentru că în apa potabilă s-au găsit urme de glifozat, acesta se folosește la pesticide, de asemenea s-au găsit și uh, <clears throat> anumite uh, urme de rezistență la antibiotice. Aici avem și uh, raportul doamnei Crostet și mă bucur că vreți să continuați pe această temă. Oricum o să ne asigurăm cum o vea suficient timp la dispoziție pentru a trata acest uh, dosar cu seriozitate. Mă bucur de asemenea că v-ați propus să abordați și directiva cu privire la produsele medicale. Am așteptat uh, destul de mult uh, și mă bucur că acum se ajunge la o abordare practică, pentru că acest dosar îi privește pe toți cetățenii europeni cu toții dispunem doar de o singură sănătate. Și cred că nu suntem conștienți de pericolul uh, care ne paște asta și din perspectiva bugetului restrâns pentru asigurări. Și asta e valabil pentru toate um, statele membre. Eu cred că în ceea ce privește serviciile medicale transfrontaliere sunt multe de recuperat Copilul e încă mic, mai trebuie să crească, dar oferă multor oameni din Uniunea Europeană posibilitatea de a se însănătoși uh, prin apelarea la anumite servicii medicale din alte state membre. Și mai trebuie menționat și faptul că și concurența mai uh, înviorează Um, lucrurile în această privință. Strategia cu privire la alcool, ați menționat-o deja. Cred că este foarte important să discutăm acest lucru, să vedem cum anume vom proceda în această chestiune. Trebuie să spun că sunt uh, foarte dezamăgit de comisie și cred că s-ar impune ca Consiliul să ne fie aliat în această privință pentru a face mici presiuni asupra Comisiei pentru a, ca aceasta să se miște puțin în ceea ce privește strategia privind alcoolul. De aceea aștept cu interes următoarele luni. Ați amintit uh, multe tematici care uh, își găsesc acoperire și în cele importante pentru noi, dar uh, la unele lucruri nu v-ați referit și de aceea aștept cu interes și răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc uh, foarte mult din partea ECR, domnul Pieca. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Am ascultat cu mare atenție prezentarea dumneavoastră, a fost un uh, cuprinzătoare, și ați punctat prioritățile de care veți ocupa. Însă îmi lipsește ceva și la asta mă voi referi acum. În luna mai, în Polonia, a existat o epidemie datorată substanțelor psihoactive. Nu este o noutate deja de acum câțiva ani Comisia spunea, cu ocazia unei evaluări, că situația de pe piață, în ceea ce privește noile substanțe psihoactive, este una foarte complicată și că ar trebui căutate soluții noi. În anul 2013 s-a elaborat o nouă propunere, o propunere care viza reglementarea substanțelor psihoactive noi. Patru președinții s-au ocupat de acest dosar, rezultatul zero. Însă trebuie să știm care sunt pericolele derivate și în special care sunt riscurile pentru tinerii care au contact cu astfel de substanțe. peste 20% în Polonia, peste 30% în Slovacia, în Franța sunt mulți și uh, există și cazuri care duc la deces. De aceea rugămintea mea, doamnă ministru, ca în timpul președinției dumneavoastră, să nu uitați de această temă, pentru că ar fi important să încercați să se continue lucrările pe care președințiile anterioare nu au reușit să le finalizeze. Nu am reușit să stabilim un consens, dar există acel grup de lucru care se ocupă de această temă și de aceea rugămintea mea, domnul ministru, să abordați această temă cât de curând, mai ales că ne aflăm uh, pe o pia- într-o piață internă aici și aceste substanțe psihoactive deseori nu sunt ilegale și deseori comerțul cu acestea este legal. Acestea însă pot fi foarte periculoase pentru sănătatea publică, de aceea cred că s-ar impune uh, continuarea lucrărilor pe acest dosar. Ar fi important să se găsească o soluție pentru această problemă, atât din partea mea, pentru că restul uh, prezentării dumneavoastră, prioritățile pe care le-ați amintit, uh, mi-au, mi-au plăcut chiar foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Am să dau acum cuvântul doamnei Meissner din partea grupului liberal. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru Muci, pentru prezentarea dumneavoastră cuprinzătoare vis-a-vis -vis de ceea ce vă propuneți. Aici sunt în spate. Ați amintit multe lucruri care sunt importante, n-am să mă refer la toate, au făcut-o colegii. O temă pe care n-ați amintit-o și care consider că este extrem de importantă este demența. Poate că nu știu dacă am putea um, face o armonizare la nivel uh, european, dar cred că se impune un schimb de bune practici pentru că acest fenomen afectează uh, toate societățile, mulți cetățeni. Apoi, aș dori să mă mai refer și la serviciile de sănătate transfrontaliere. Uh, ne-ați anunțat că urmează să aibă loc o revizuire și vroiați să vedeți în ce măsură uh, s-a îmbunătățit mobilitatea pacienților, dacă există uh, prea multă birocrație în această privință. Sunt uh, curioasă să văd care vor fi rezultatele acestei evaluări. A treia temă la care aș dori să mă refer se referă la OMG-uri. Spuneți că există o propunere din partea Comisiei, noi vedem lucrurile destul de critic pentru că nu avem senzația că rezolvă problemele. Încă ne aflăm în dezbatere, nu, nu s-a votat încă, dar uh, curând veți uh, cunoaște și poziția noastră. Întrebările mele se referă la trei domenii. În primul rând, directiva cu privire la produsele medicale. Aici uh, o așteptăm cu mare interes pe Talize sa referit la acest lucru și ați mai spus credeți de fapt că în toamnă am putea să finalizăm lucrările? Sigur, este o întrebare la care nu veți putea răspunde acum. Noi vrem însă să facem progrese în această privință, așteptăm să demareze trialogul pentru că vrem să finalizăm lucrurile în beneficiul cetățenilor europeni. În al domeniu la care doresc să mă refer este uh, inovarea pentru pacienți, tema noastră principală. Sunt perfect de acord că trebuie să punem accentul pe inovare în uh, <clears throat> medicină și de asemenea mi se pare important că trebuie, că ați spus că trebuie să se asigure accesul egal a tuturor cetățenilor la produse medicale. Am uh, Există o propunere de directivă în ceea ce privește transparența prețurilor în statele membre, care însă este blocată la Consiliu și ulterior a fost retrasă de comisie. Am avut o conferință foarte interesantă în iulie și răspunsurile uh, vor uh, face și obiectul concluziilor din decembrie. Uh, în această privință ați avea propuneri noi pentru că cred că este important să se avanseze și în acest dosar după ce a fost retras. Ultima întrebare se referă la rezistența la antibiotice. Am discutat acest lucru în extensă și aici în comisie. Dacă se dorește reducerea utilizării uh, antibioticelor, trebuie văzut unde anume poate fi redusă utilizarea, unde poate fi evitată, mai ales preventiv, și ce alternative există. Și în ce măsură credeți că homeopatia ar putea fi utilizată și dacă um, intră în preocupările dumneavoastră și acest lucru? Mulțumesc foarte mult și acum din partea GUE, domnul Eck. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă ministru Muci, pentru prezența dumneavoastră aici, pentru prezentarea priorităților președinției dumneavoastră. Cu toate aceste teme pe care le-ați menționat, putem fi de acord, sunt cu toate importante. O temă însă mă preocupă pe mine foarte mult și este vorba de germenii multirezistenți Mii de uh, oameni în Europa mor uh, datorită acestor germeni multirezistenți în Europa, care au devenit un fel de sabie a lui Damocles pentru întreaga omenire. Trebuie făcut ceva în această privință, trebuie să ne gândim, să vedem de unde provin acești germeni multirezistenți. Și pe bună dreptate se poate se se poate spune că uh, se, uh, aceștia <clears throat> au ajuns datorită utilizării intensive a antibioticelor în creșterea animalelor și prin așa numită acvacultură, pentru că utilizarea antibioticelor în uh, creșterea animal, în zootehnie, a crescut de la an la an. Credeți că se poate face ceva pentru pentru a limita utilizarea antibioticelor în zootehnie, asta poate printr-o propunere legislativă. În al doilea rând, Uniunea Europeană importă cantități din ce în ce mai mari de carne din China. 30% de pildă din uh, carnea de iepure care se consumă în Uniunea Europeană provine din China și uh, există suspiciunea că acolo se folosesc de asemenea preventiv antibioticele. Și de asemenea, e clar că prin zootehnia practicată actualmente apare o mare pericol pentru sănătate. Credeți că președinția dumneavoastră va putea veni cu o abordare ambițioasă pentru a rezolva până la urmă problema fundamentală, și anume trecerea de la o zootehnie intensivă la una tradițională pentru a evita apariția bolilor în creșterea animalelor. Mulțumesc. Am din partea verților, domnul Turmes. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Bună, Lidia! Mă bucur că președinția luxemburgheză a, are un program foarte amplu și ambițios. Aș dori să enumăr câteva aspecte. În primul rând, drepturile pacienților la nivel transfrontalier. Nu o să vă miră faptul că Luxemburgul utilizează în mod amplu aceste drepturi. <clears throat> Din mai multe motive. Nu pentru că nu ne-am. Uh, nu doar pentru că nu ne-am putea permite uh, medicii, ci pentru că în Luxemburg trăiesc peste 100.000 de mii de oameni uh, din alte țări care poate preferă să uh, meargă la medic în țara lor. Trebuie să existe drepturi egale pentru pacienți. Poate că vina este a Comisiei pentru că a tratat lucrurile ca un fel de liberalizare a serviciilor de sănătate în Europa. Eu cred că sănătatea este prea importantă pentru a intra sub incidența liberalizării. Al doua temă, implantatele Uh, pentru sâni. Un scandal, iată, care a afectat multe femei din Europa și aș fi foarte mândru dacă președinția luxemburgheză ar putea finaliza acest dosar. Știți că în politică, atunci când apare un scandal, există și voința politică de a rezolva lucrurile, dar dacă aștepți prea mult, uh, lobbyiștii au grijă ca lucrurile să se tempereze. În ceea ce privește tehnologia genetică, amândoi îl cunoaștem bine pe noul președinte la Comisiei Europene pentru a obține voturile din Parlament a anunțat uh, clar și răspicat că în ceea ce privește OMG-urile va introduce o procedură democratică, după care a venit cu un fel de joc la zero cu care nu se rezolvă nimic. Întrebarea este ce putem face noi, Parlamentul și dumneavoastră, președinția luxemburgheză, pentru a obliga Comisia și pentru a-l determina pe domnul Juncker să vină în sfârșit cu o propunere, pentru că avem nevoie de o democratizare a procedurilor privind OMG-urile. Și altă problemă pe care o avem este Uh, faptul că Comisia joacă într-o manieră complet nedemocratică. A analizat 12 până la 15 opțiuni într-un document care nu ne-a parvenit. Și cred că avem uh, dreptul la acest lucru. Nu se poate ca Comisia să promită ceva, să analizeze 15 opțiuni la nivel intern și să nu publice acest document în al patrulea rând. S-a spus că una din cele mai mari probleme de sănătate din Europa uh, o reprezintă rezistența la antibiotice. Prin intermediul directivei cu privire la produsele medicinale veterinare, vroiam ca antibioticele să dispară odată pentru totdeauna din zootehnie. Dacă ne uităm uh, ce efecte pozitive ar putea avea acest lucru în Europa, atunci pe bună dreptate se poate spune că este unul din lucrurile cele mai importante pe care ar trebui uh, pe care ar trebui să le susținem atât din Parlament cât și de la nivelul președinției. Pentru că aceste antibiotice în zootehnie s-ar putea spune parafrazând că sunt o porcărie. Thank you very much. And now Mr. Mulțumesc și acum domnul Pedicini. Mulțumesc, domnule președinte, bun venit, doamnă ministru, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. V-am ascultat discursul și aș avea, de fapt, multe întrebări, dar mă voi concentra puțin asupra chestiunii menționate dumneavoastră și anume medicina personalizată. Pentru că, vedeți, făceam parte dintr-un context de acest gen. Am asistat la un proces uh, care practic invită să particip la o personalizare a tratamentului. Am participat și eu la această evoluție științifică a medicinei personalizate, dar pe parcurs mi-am dat seama că, în realitate, această metodologie este în favoarea uh, firmelor producătoare de produse farmaceutice, pentru că o medicină personalizată implică o multiplicare a prestațiilor medicale, alimentând astfel o creștere a numărului de prestații. Și nu sunt justificate până la urmă din punct de vedere științific. Duc însă la cheltuieli majore care bani care ajung desigur în buzunarele firmelor producătoare de medicamente. Vă întreb ce măsuri uh, aveți în vedere pentru a evita ca această multiplicare a prestațiilor să nu aibă loc. Asta în ideea îmbunătățirii serviciilor de sănătate, fără a duce la o insustenabilitate a sistemului sanitar. De asemenea, v-ați referit la situațiile de urgență nucleare și de posibilele consecințe datorită difuz, emiterii în aer a unor astfel de substanțe. Ce măsuri intenționați să luați vis-a-vis -vis de acei operatori care nu iau măsurile de siguranță necesare, în special datorită corupției? Și dau exemplu Italiei, care încă nu are un program național și încă nu a demarat uh, punerea la dispoziția unui uh, sit unde să fie distruse aceste substanțe. Deseori aceste decizii sunt politice și nu bazate pe informații și aici vorbesc de sănătate, pentru că incapacitatea, corupția și amestecul politicului afectează sănătatea cetățenilor. Ce vă propuneți să faceți pentru a preveni în situații de urgență de acest tip? Mulțumesc și acum ultimul vorbitor din primul tur, doamna Dornanu. Si, monsieur le président, madame le ministre. Mulțumesc, domnule președinte, doamna ministru, vă mulțumesc pentru prezentarea făcută și aș vrea să mă refer la două aspecte care nu s-au regăsit în propunerea dumneavoastră dar pe care eu le consider foarte importante. Vorbim despre eh, perturbatorii endocrini, care reprezintă o mare problemă. Aș vrea să vă atrag atenția asupra glifozatului și malationul. Aceste herbicide și insecticide care au fost eh, clasate în martie anul, tre- în martie anul acesta de OMS ca fiind eh, substanțe cu potențial cancerigen. Și totuși toată lumea se comportă ca și cum n-ar fi nicio problemă. Glifozatul este unul dintre pesticidele cel mai des folosite de agricultori și de uh, persoanele private. Aș vrea, doamnă ministru, să luați notă de acest dosar și să luați măsuri concrete în interesul cetățenilor. Și de aceea aș vrea să vă rog să ne spuneți ce poziție aveți și ce proiecte există cu privire la acești perturbatori endocrini. Un al doilea punct pe care vreau să-l aduc în discuție are legătură cu nanomaterialele. Investițiile în domeniul nanoștiinței cresc exponențial. Bugetul acordat cercetării în ceea ce privește riscul de pericol uh, al nanotehnologiilor este foarte mic. Există grupuri de interes în acest sector care încetinesc procesul legislativ în profitul marilor grupuri industriale care încearcă cu succes să limiteze la maxim definirea nanoparticulelor, astfel încât multe dintre ele să poată fi folosite fără restricții. Însă există cercetători, mai puțin cunoscuți decât lobiștii, care acuză riscurile sanitare incluse de nanotehnologii dacă nu sunt uh, folosite așa cum trebuie. Asta este problema. Nanomaterialele se regăsesc peste tot în viața noastră de zi cu zi și cred că consumatorii nu cunosc acest lucru și ca membri ai acestei comisii avem datoria de, le informa, de a informa pe de-o parte și de a-i proteja pe de altă parte. Cu cât evoluăm în domeniul sociotehnic, cu atât este mai dificil să limităm, să identificăm produsele în cauză. Creăm niște situații pe care apoi nu le mai putem gestiona și aș vrea, doamnă ministru, să uh, vă rog să promovați etichetarea clară și precisă pentru a informa consumatorul cu privire la prezența de nanomateriale. Vreți să investiți în cercetarea științifică pentru a putea ști exact care sunt riscurile sanitare reprezentate de aceste nanotehnologii? Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dăm cuvântul doamnei ministru pentru a oferi răspunsuri colegilor noștri. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru întrebările acestea extrem de interesante pe care mi le-ați adresat. În mai multe întrebări s-a vorbit despre dispozitivele medicale. Un subiect pe care îl înțeleg foarte bine pentru că este vorba de un dosar în așteptare de mulți ani, de prea mulți ani și sperăm și noi să putem încheia discuțiile pe acest dosar foarte important. Domnul Lize și domnul Grote au intervenit, la fel și doamna Meissner. Și simt nevoia să explic puțin mai bine cum uh, vom proceda și în ceea ce privește calendarul precis de pus în aplicare. V-am spus că deja avem orientări generale parțiale, ceea ce înseamnă că uh, sunt niște orientări generale din care lipsesc anumite detalii la nivelul considerentelor, la nivelul explicațiilor tehnice. Prin urmare, trebuie să completăm cele două seturi de orientări generale parțiale și să introducem considerentele pentru a avea o orientare generală completă care să poată fi apoi aprobată de Consiliu în toamnă. Acesta este scopul exercițiului și eh, dorim să avem un mandat oficial pentru a începe negocierile cu Parlamentul în septembrie sau octombrie. Asta, la asta ne gândim. Am auzit și o intervenție referitoare la o serie de elemente de compromis care au fost negociate pe parcurs. Domnul Lise, în special, a pus o întrebare referitoare la examinare. Pozițiile Consiliului pe acest subiect sunt destul de divergente, e adevărat, dar nu sunt contradictorii și asta este un lucru foarte important. Și compromisul la care s-a ajuns este practic în interesul pacientului și aceasta este poziția cele mai mari majorități a deputaților. Suntem, prin urmare, optimiști că vom regăși, reuși să găsim o bază comună în ceea ce privește acest drept de examinare. În ceea ce privește acum uh, calendarul, vi-l pot prezenta în detaliu. Discuțiile pe considerente au început pe 6 iulie, deci au început deja. În grupul de lucru al Consiliului, sub președinția luxemburgheză, vom reveni pe considerente cu statele membre pe 22 iulie, după care ne vom concentra pe secvențele tehnice începând cu 23 iulie. Deci vedeți că nu plecăm uh, chiar acum în vacanță. Și apoi, din septembrie, dorim să finalizăm Ah, și să reparăm inconsecvențele tehnice și pe 15 septembrie să prezentăm un text consolidat în grupul de lucru al Consiliului cu privire la cele două propuneri legislative, dispozitive medicale și dispozitive medicale in vitro. Textul va fi prezentat spre adoptare pe 5 octombrie. Sigur că o să fiți uh, informați cu privire la evoluția discuțiilor pe măsură ce dosarul evoluează. Deja avem o primă reuniune cu Parlamentul prevăzută pentru această după-amiază. Deci vedeți că avem intenția clară de a finaliza negocierile înainte de Consiliul din 8 decembrie. Acesta este obiectivul nostru declarat foarte clar și pentru a putea să-l îndeplinim, suntem obligați să uh, lucrăm împreună, să colaborăm și propunem Parlamentului să avem trei trialoguri la, între începutul lui octombrie și finele lui noiembrie, începutul lui decembrie. În aceste întâlniri vom aborda cu prioritate o serie de chestiuni de ordin politic, însoțite, evident, de reuniuni tehnice pe durata acestui proces de negociere. Acesta este unul dintre principalele dosare ale președinției luxemburgheze. În ceea ce privește rezistența la microbi, mai mulți intervenienți, dintre care și domnul Grote și doamna Meissner, domnul Eck și domnul Turmes au pus accentul pe acest dosar care este un dosar foarte drag nou pentru că e vorba de rezolvarea unei probleme foarte grave, așa cum ați spus pe bună dreptate și aș vrea să vă spun care este abordarea noastră. Este așa numitul One Health Approach, care prevede o cooperare consolidată între domeniul sănătății umane și cel al sănătății animale. Trebuie să încurajăm eforturile în această direcție și am avut o contribuție foarte importantă din partea colegilor din Danemarca sub președinția lor uh, din 2012. Acum, iată, a sosit momentul să ducem lucrurile mai departe. Planul de acțiune va expira, știm foarte bine, în 2016. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că discuțiile în acest domeniu prioritar pentru președinția luxemburgheză continuă într-un mod satisfăcător pentru perioada de după 2016. Suntem de asemenea de acord cu implicarea Uniunii Europene în combaterea rezistenței la microbi după 2016. Este absolut esențial pentru noi ați pus niște întrebări precise cu privire la ce se va face sub președinția luxemburgheză. Subiectul va fi abordat din mai multe perspective, inclusiv prin intermediul unei conferințe organizată de partea veterinară. Tocmai am primit invitația pe care poate ați văzut-o și dumneavoastră. E conferința internațională Farmers and Veterinarians Together, agricultorii și veterinarii împreună pentru a combate rezistența la microb, 23 octombrie. O altă reuniune importantă este organizată de grupul de lucru transatlantic UE-SUA pe rezistența la microbi, organizată de comisie să păstrăm antibioticele eficiente, este titlul acestei reuniuni, care va avea loc undeva în octombrie. Prin urmare, este un subiect important pentru președinție, însă, în ceea ce privește activitatea Consiliului, vreau să insist asupra faptului că uh, și președinția neerlandeză se va ocupa de acest subiect. Am început deja discuțiile cu prietenii noștri pentru ca ei să utilizeze schimburile foarte interesante de idei care vor avea loc în cadrul conferințelor sub președinția luxemburgheză. Ați pus apoi întrebări cu privire la un alt dosar legislativ și anume propunerea de regulament privind uh, medicamentele de uz veterinar. Am înțeles că vă așteptați ca noi să ducem lucrurile cât mai departe posibil pe acest dosar. Evident, în Parlament, în luna septembrie va avea loc un vot, lucru de care suntem conștienți. După părerea mea, vorbim despre un dosar important, pentru că revizuirea chiului va facilita accesul la medicamente veterinare și va reduce cheltuielile administrative la nivelul înregistrării acestor medicamente, stimulând în același timp uh, concurența, inovarea Important este să contribuim la uh, consolidarea siguranței consumatorilor și în acest caz eforturile noastre o să se concentreze pe autorizația de fabricare și de distribuire atribuite de autoritățile competente, precum și pe baza de date și la fel vom prezenta o propunere privind redevențele care trebuie plătite în cazul medicamentelor veterinare. Și la fine, probabil către finele președinției se va întâmpla acest lucru, dar nu vom putea începe analiza pe textul propriu-zis. Ar fi prea optimist din partea noastră să încercăm acest lucru și trebuie să o recunoaștem. În ceea ce privește clonarea, subiect la care s-a referit domnul Lize și alți deputați care au intervenit. Prezenția luxemburgheză are intenția de a începe examinarea amendamentelor Parlamentului la nivel tehnic. Știu că sunteți acum în faza în care examinați propunerile. Știu de asemenea că au avut loc foarte multe discuții în ceea ce privește temeiul juridic. Acest lucru are indirect legătură și cu alegerea făcută de comisie, prin urmare, este un moment cheie în care au loc aceste discuții. Apoi mai există și subiectul așa de important al etichetării produselor uh, care derivă din descendenții animalelor clonate, trebuie să știm dacă vom aplica măsuri specifice în ceea ce privește punerea, comercializarea produselor rezultate din descendenții animalelor clonate. Prin urmare, discuțiile acum sunt în curs de derulare și urmărim îndeaproape aceste discuții pentru a reuși să începem uh, examinarea amendamentelor Parlamentului. Accesul la medicamente apoi și apoi aspecte legate de prețurile medicamentelor. Aceste întrebări, aceste chestiuni au legătură cu medicamentele inovatoare, au legătură cu schimbul de informații Mai mulți intervenienți au referit la acest lucru și vă pot spune că în prelungirea concluziilor Consiliului, noi, în calitate de nouă președinție, vom coopera cu următorul trio, deci țările de jos, Slovacia și Malta, pentru a lansa o discuție în cadrul grupului pentru sănătate publică care s-a reunit de altfel ieri și în cadrul acestei discuții s-a vorbit despre posibilitatea unei abordări integrate. Iată deci că discuțiile au început concret. Evident, sunt conștientă de faptul că n-am făcut suficient la nivelul Consiliului, Dar asta pentru că există multe state membre care s-au opus ferm textului care a fost prezentat și, după părerea mea, este nevoie neapărată de un nivel crescut de transparență în ceea ce privește deciziile de stabilire a tarifelor în vederea rambursării de către statele membre la fel și în ceea ce privește rambursarea prețurilor medicamentelor de către industrie pentru a contribui la scăderea acestor prețuri. Vreau de asemenea să vă reamintesc că tarificarea în vederea rambursării este de competența exclusivă a statelor membre. După părerea mea, singura modalitate prin care lucrurile pot evalua Uh, ar fi schimbul voluntar de informații pe diferitele metode de stabilire a prețului și uh, participarea tuturor statelor membre la această discuție. Dacă nu, nu avem cum să ajungem la rezultate. Mă bucur de poziția dumneavoastră în ceea ce privește politica pe care credem, sperăm să o vedem în concluziile Consiliului privind strategia care trebuie aleasă și așteptăm și raportul Comisiei cu privire la etichetarea nutrițională a băuturilor alcoolizate. După părerea mea, aici avem mai multe aspecte care trebuie avute în vedere. Aspectul medical, social, economic, toate legate de abuzul de alcool. Și de asemenea, dorim să avem o cooperare transfrontalieră în acest domeniu. Atât în ceea ce privește publicitatea, cât și în ceea ce privește vânzările pe internet, cu accentul pus în special pe tineri. Este un element destul de important acesta. Domnul Peșa a menționat European Agro Policy, însă s-a referit și la noile substanțe psihotrope din perspectiva politicii antidrog. Există un grup, grupul, orizontal antidrog, care se ocupă de acest subiect dar sigur, aveți dreptate, acest lucru are legătură cu domeniul sănătății publice. După părerea mea, această întrebare are legătură cu toate discuțiile legate de un stil de viață sănătos, stil pe care dorim să-l promovăm, Da, subiectul în sine nu ține de competența nici de competența acestei comisii și nici de competențele mele în calitate de ministru al sănătății. Însă vă pot spune că eu um, am un dialog constant cu colegii mei din domeniul justiției pentru a coordona diferitele aspecte pe acest subiect, mai ales în ceea ce privește dimensiunea sănătate publică. Am apreciat de asemenea pozițiile dumneavoastră pozitive în ceea ce privește subiectul demenței și mai ales observațiile făcute de doamna Meissner. Da, aveți dreptate, va fi dificil să avem o armonizare a diferitelor politici pentru demență în Uniunea Europeană este important să existe colaborări transfrontaliere, e adevărat, însă demența este un subiect important pentru conștientizarea acestei situații la nivel european. Este o provocare enormă pentru domeniul sănătății publice și trebuie să fie bine înțeleasă și de către guverne din perspectiva nevoilor specifice ale persoanelor care suferă de degenerări de demență, atât pentru aceste persoane cât și pentru cei din jurul lor, familia lor. Prin urmare, trebuie să ne continuăm eforturile și să avem o politică de coordonare globală și de acțiune națională. Sunt de acord cu toate ideile pe care le-ați prezentat pe acest subiect. Organismele modificate genetic. Timp de 25 de ani am fost membru a Parlamentului din Luxemburg, prin urmare știu cât de interesate sunt parlamentele naționale și Parlamentul European în ceea ce privește acest subiect al OMG-urilor. Știu că este vorba despre un dosar care nu are legătură exclusiv cu Ministrul Sănătății, ci și cu Ministrul Mediului și Ministerul Agriculturii. și dumneavoastră a spus accentul pe importanța discutării acestui subiect și din perspectiva diferitelor politici de agricultură, de creștere de animale, prevenție și Asta s-a reieșit mai ales din intervenția domnului Eck. Comisia a prezentat propunerea, ea există, așteptând un schimb de opinii, constat că Parlamentul European a formulat o serie de critici comisia dumneavoastră în speță, care erau comparabile cu criticile formulate de parlamentele naționale și de mulți miniștri. Am înțeles de asemenea că aveți intenția să respingeți propunerea. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, puteți încheia pentru că mai avem o rundă de intervenții. Vă urmărim îndeaproape recomandările în domeniu și suntem gata să acționăm. Mulțumesc, doamna Grostet, acum. Am depus foarte multe întrebări, doamnă ministru, și o să merg foarte repede. În primul rând, medicina personalizată. Este realmente viitorul și cred că medicina personalizată va permite posibilitatea de a îngriji pacienți care acum nu pot fi îngrijiți. Asta înseamnă că trebuie să dezvoltăm și sănătatea, îngrijirea electronică pe internet a sănătății, ceea ce deocamdată nu se poate pune. Uh, lucrul acesta se face prin intermediul directivei privind îngrijirea transfrontalieră a sănătății. Am fost raportor, m-am bătut ca această directivă să fie adoptată. Mm, punerea ei în aplicare nu este satisfăcătoare și a zis că o să faceți un bilanț, dar trebuie acționat la nivelul statelor membre ca să fie mai operațional. În al doilea rând, voința dumneavoastră de a vă concentra pe pacient și inovare. Există o măsură și anume armonizarea și centralizarea analizelor celor care beneficiază de noile medicamente. Asta se fac uh, individualizat în fiecare stat membru și știu că Comisia dorește o reformă. E nevoie de voința tatelor, statelor membre și vreau să știu ce părere aveți. Demența. Sunt de 8 ani președinta Alianței Europene de luptă împotriva bolii Alzheimer și mă bucur că e o prioritate pentru dumneavoastră Aș dori să existe planuri naționale pentru a combate această boală, dar lucrurile sunt inegale. Și ce veți face dumneavoastră în acest sens? Și apoi regulamentul referitor la medicamentele veterinare. Sunt raportor și suntem cu toții de acord la Parlament să combatem rezistența la antibiotice. Trebuie interzisă total utilizarea antibioticelor uh, în sens profilactic și de asemenea trebuie reglementată vânzarea pe internet, trebuie interzisă vânzarea pe internet a antibioticelor, adică a tuturor medicamentelor care se dau cu rețetă. Și vreau să știu ce părere aveți și aici. Și apoi vreau să vorbim de perturbatorii endocrini. Comisia frânează lucrurile cât de mult poate și e nevoie de o acțiune pentru a face ca lucrurile să meargă înainte. Jules Parnieu are acum. Jules Parnieu. Doamnă ministru, domnule președinte, stimați colegi, în primul rând vreau să mă refer la ratificarea protocolului Organizației Mondiale a Sănătății privind comerțul ilicit cu tutun. De la începutul acestui noi legislatori am creat la Parlament un grup de lucru informal privind uh, ingerințele industriei tutunului. Din 29 aprilie e vorba de un grup care recurupează toate grupurile politice, toate naționalitățile și reprezentanții ai grupurilor de lucru al organizațiilor care luptă împotriva comerțului cu tutun. Ideea este să avem o nouă politică anti-tutun care să îi vizeze pe fabricanții de tutun. Protocolul a fost ratificat, protocolul Organizației Mondiale a Sănătății a fost ratificat pentru a elimina comerțul ilegal de tutun. Numai 58 de state din lume până în acest moment au semnat acest protocol Uh, Uniunea Europeană pe 23 decembrie 2013, dar numai 8 state membre au ratificat acest protocol. Ci printre cei care n-au ratificat încă acest protocol este și Luxemburgul. Și țin cont că sunteți la președinție, poate că în aceste șase luni Luxemburgul va reuși să semneze protocolul despre care vorbim. Deci vă, vă întreb următoarea, ce părere, ce veți face în acest sens în aceste șase luni? ca să permiteți semnarea acestui protocol de acord și astfel să facilitați uh, accesul statelor membre care nici n-au semnat, nici n-au ratificat acest protocol. Și apoi, în al doilea rând, Uh, indicarea obligatorie a originii cărnii pentru uh, mâncărurile preparate, pregătite. Știți că s-a adaptat o rezoluție care impune ca obligatoriu pe etichetă menționarea țării de origine a cărnii folosită. Domnul Andriu Caitis, comisarul european, mi-a arătat că nicio legislație europeană nu există uh, pentru a face acest lucru în acest moment deci vă cer să facilitați în relația cu Comisia Europeană subiectul acesta. Și spuneați mai devreme că doriți ca organizația, să se organizați o conferință privind Ebola în toamnă. În legislatura anterioară am fost raportor privind hotărârea de a combate agresiunile puternice transfrontaliere, agresiunile transfrontaliere în materie de sănătate. Știu că amenințările transfrontaliere grave în materie de sănătate sunt uh, importante, deci vom încerca să participăm la această conferință, ținând cont de faptul că plusvaloarea acestei hotărâri a fost foarte mare în lupta noastră împotriva Ebola pe teritoriul Uniunii Europene. Mulțumesc. Doamna Ayuso are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă ministru, pentru explicațiile dată. Ați uh, răspuns deja la ce voiam eu să întreb. V-ați referit la carnea animalelor clonate. Parlamentul are aceeași poziție și cred că vom continua să avem aceeași poziție. Aș vrea să vă întreb dacă Consiliul va rămâne pe aceeași poziție sau va modifica poziția, pentru că dacă nu se întâmplă ceva la Consiliu, nu se va întâmpla nici acum nimic. De asemenea, vreau să vă întreb dacă, în fine, Comisia va veni cu vreo propunere legislativă privind uh, îngrijirea sănătății pe internet, uh, cum spunea și doamna Grosset noi am uh, redactat un raport din proprie inițiativă și am accentuat problema sistemelor operative și a sistemelor juridice care să ducă la acceptarea consimțământului pacientului. Cel puțin în uh, țara mea se desfășoară lucrurile pentru a transfera către comunitățile autonome răspunderea pentru sănătate. Am dori însă o legislație europeană înainte ca să facem pași înainte la nivel național sau regional. Sănătatea mobilă uh, este extrem de importantă. Sunt foarte multe aplicații mobile și cred că aici ar trebui să existe legislație care să le ordoneze într-un fel sau altul și apoi îngrijirea transfrontalieră a sănătății, e vorba și de plata serviciilor, e vorba de tot ce înseamnă sănătate electronică. Iată întrebările mele. Nu, sănătatea este extrem de importantă. Mulțumesc. Doamna Borțăn. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, doamnă ministru. Mă bucur că sunteți aici alături de noi. Permiteți-mi să-mi exprim mulțumirea față de cele prezentate de dumneavoastră. Mi se pare un program ambițios și sunt foarte mulțumită că v-ați referit la lupta împotriva consumului abuziv de alcool. Sunt uh, de acord cu dumneavoastră, sunt uh, dezamăgită că nu se întâmplă nimic la acest nivel mai ales când e vorba de produse medicale in vitro. Sunt raportoare din umbră pe această temă și să sperăm că lucrurile vor progresa rapid. Sănătatea, după cum știm, este o chestiune care deține de competența statelor membre. Fiecare stat membru poate să-și organizeze serviciile de sănătate în funcție de posibilități. Totuși, în practică vedem că foarte multe lucruri uh, ies din uh, sfera de capacitate a statelor membru și trebuie să le reglementăm împreună. Directiva privind tutunul, de exemplu, a arătat că putem rezolva anumite chestiuni în comun. Și în acest sens uh, aș vrea să vă pun o întrebare. Ce părere aveți? Eh, comisarul Andriu Caitis recent a declarat că dacă apar schimbări la nivelul tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, ar dori să apară mai multe elemente referitoare la sănătate care să fie de competența Uniunii Europene pentru a putea eh, rezolva mai multe chestiuni în comun. Mulțumesc. Și acum eh, ultima întrebare, doamna Heavy. Era ministru. Mulțumesc, domnule președinte. Doamne ministru, vreau să reiau o întrebare care a fost deja formulată, dar uh, pentru care nu ați oferit încă un răspuns în ceea ce privește glifosatul, principiul activ uh, cel mai des uh, utilizat în ierbicide. În martie s-a spus că acest principiu activ probabil că este canceros, a spus OMC-ul, oms și pe lângă probe științifice care există deja și care dovedesc că cât de domnător este această substanță activă pentru sănătate și mediu și se folosește, s-au găsit reziduri uh, în laptele matern și în urină a acestei substanțe active. Deci, iată o situație dificil, dificilă pe care trebuie să o remediem. Câteva state membre au interzis deja utilizarea acestei substanțe active. Alții, altele își propun acest lucru. Și eu vreau să vă întreb dacă, în calitate de președinție, pentru acest semestru vă propuneți să întreprindeți ceva în această privință, eventual împreună cu Ministrul Agriculturii pentru a avea o acțiune coordonată. Și încă o întrebare. La Comisia de Petiție am primit în această săptămână o petiție cu privire la talidomida din anii 50, care a dus la multe victime. Și nu s-au plătit uh, despăgubiri, uh, pentru cei care mai sunt în viață nu s-au dat de asemenea despăgubiri și suferă în continuare. Credeți că prin uh, presiuni de tip soft pe care le pot exercita instituțiile europene am putea pune capăt acestei tragedii? For Mulțumesc și acum îi dau cuvântul doamnei ministru pentru a răspunde la întrebările puse. Cinci minute, dacă am înțeles bine, nu o să încerc să răspund în cinci minute. Sunt mai multe întrebări legate de medicina personalizată. Aici nu pot să anticipez. Nu știu care vor fi concluziile integrate în Consiliu din decembrie. Dar mă interesează ca și pe dumneavoastră o idee și anume ca tratamentele inovatoare să fie integrate în practica clinică. M-ați rugat să fac precizări legate de aceste provocări și aș putea să subliniez evaluarea eficacității și securității care nu este adaptată la caracterul inovator al medicinei uh, personalizate Există o lipsă de formare adecvată, o exploatare necorespunzătoare a datelor uh, care sunt stocate în biobănci uh, și sunt riscuri de multiplicare de a unor eforturi. Eforturile noastre merg pe linia dreaptă a concluziilor care au fost adoptate în timpul președinției italiene, dar Viitoarea președință, președinție olandeză uh, se va ocupa și ea de accesul la medicamentele inovatoare în timpul mandatului, deci uh, o să avem o agendă pe termen lung. Uh, perturbatorii endocrini, sunt de acord cu dumneavoastră că e urgent să facem ceva în acest sens, să definim criteriile aplicabile acestor substanțe Analiza de impact uh, ar trebui să fie gata până la jumătatea anului 2016, iar în ce privește glifosatul, așteptăm raportul Organizației Mondiale a Sănătății și reevaluarea, reevaluarea făcută de EFSA privind uh, riscurile aferente. Nanomaterialele și alimentele noi Ne felicităm pentru rezultatul votului care a avut loc în iunie, votul care a fost un mesaj puternic și care ne-a permis să punem la punct un cadru juridic modernizat cu un alt nivel de siguranță și securitatea alimentelor. Deci vă invit să uh, țineți cont și de această dinamică în momentul în care votați și o să putem să acționăm și în acest sens ca președinție. Etichetarea produselor alimentare, ați vorbit și în timpul primei runde, În decembrie 2013 și mai 2015 Comisia a pregătit niște rapoarte privind fezabilitatea indicației obligatorii a țării de origine și a locului de proveniență pentru diversele produse alimentare, mai ales pentru carnea utilizată ca ingredient pentru lapte, pentru tipul de carne, alta decât carnea de bovine, de porcine, de ovine, de caprine sau de pui. Și produsele alimentare care au un singur ingredient și ingredientele care reprezintă mai mult de 50% dintr-un produs alimentar. Ținând cont de rezultatul studiilor care au fost efectuate, indicarea obligatorie a originii ar fi foarte costisitoare, așa încât Comisia n-a venit cu o propunere legislativă anexată acestui raport. Știți foarte bine că în martie Consiliul martie anul trecut Consiliu a făcut un schimb de vedere privind raportul acesta referitor la indicația de origine a cărnii folosită ca ingredient, iar statele membre aveau păreri împărțite privind nevoia de etichetare obligatorie. Deci Comisia, acum câteva săptămâni, a prezentat Consiliului concluziile raportului privind celelalte produse alimentare iar primele reacții ale statelor membre au fost destul de împărțite între importanța informării și necesitatea de a evita costuri suplimentare. Deci indicarea voluntară e posibilă atâta vreme cât nu este înșelătoare și este folosită de producătorii de produse alimentare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum putem uh, încheia acest punct. Îi putem uh, mulțumi doamnei ministru pentru această dezbatere interesantă și îi putem mulțumi pentru prezența domniei sale aici și continuăm cu celelalte puncte din ordinea de zi. very interesting. Yes. We <laughs> Dear colleagues, we have... Uh, Stimați colegi, avem un alt punct pe ordinea de zi și anume un raport din proprie inițiativă spre un nou acord uh, internațional de cl- privind clima la Paris. Raportorul este colegul nostru Gilles Parnieu am primit 230 de amendamente și înainte de a-i da cuvântul domnului Parnie, vă rog frumos uh, cei care doresc să plece, să plece repede și în liniște. Și acum îi dau cuvântul lui Gilles Parnier ca să ne spună ce părere are despre amendamente. Vă rog frumos să faceți liniște, continuăm să muncim. Gilles. Merci, merci beaucoup, euh, président. À l'occasion euh, d'un premier débat que nous avons eu. Este o primă dezbatere pe care am avut-o în iunie, pe 16 iunie, și atunci v-am prezentat uh, punctele importante ale raportului meu și acum am luat, și atunci am luat notă de primele reacții. De atunci ați putut înainta o serie de amendamente pe marginea acestui raport. 230 de amendamente, cum spuneam, au fost înaintate pe 17 iunie. 120 uh, de amendamentele de la PSD, 48 de la PP, 26 de la ALDE, 23 de la uh, ECR, 20 de la Ver, 18 de la Verzi, 17 de la nealiniat și 14 de la FDD și 12 de la GUE. Raportul pe care l-am redactat uh, era limitat la 8.000 de caractere, fiind foarte scurt pentru a aborda o chestiune crucială și anume lupta împotriva schimbărilor de climă. Iată de ce am depus uh, și eu 34 uh, de amendamente, fie singur, fie împreună cu colegii socialiști, pentru a aborda mai în detaliu anumite chestiuni. Amendamentele se referă la lupta împotriva defrișărilor, procesul de ratificare a rundei de la Doha sau o agendă a soluțiilor paralele față de acordul de la Paris. Iar guvernele, societățile civile și restul lumii sunt gata să facă o tranziție către uh, o economie cu emisii scăzute de carbon. Am vorbit ieri despre sistemul de tranzacționare a creditelor ETS pentru a putea finanța lupta împotriva schimbărilor de climă. Dezbaterea de astăzi vă va permite să prezentați ansamblul acestor amendamente și mulțumesc deja raportorilor din umbră și membrilor Comisiei Envi care vor prezenta amendamentele. Și spun de la bun început că majoritatea acestor amendamente aduc realmente o plus valoare la raportul redactat de mine. Și mă bucur să constat că pozițiile noastre sunt apropiate și sunt de asemenea convins că vom găsi ajunge la niște amendamente de compromis pentru a putea reuni toate pozițiile. Există o serie de subiecte la care voi reveni în a doua parte a intervenției mele și vă propun, domnule președinte, să dați cuvântul raportorilor din umbră și colegilor care vor putea să-și prezinte amendamente. Thank you very much and we start immediately with uh... Mulțumesc. Domnul Florenț, din partea PP-ului acum. Mulțumesc. discuția privind COP21 a avut loc într-un mod deschis, colegial și obiectiv. În trecut, lucrurile n-au stat chiar așa, așa că de această dată vreau să felicit raportorul. Poate nu sunt de acord chiar pe toate cifrele, poate că dumneavoastră puteți să uh, mai faceți niște eforturi și da, sunt sigur că vom ajunge la un bun rezultat. Nu pot decât să repet în lucruri pe care le-am mai spus, și anume, forța stă în uh, uniune. Dacă ne prezentăm și într-un singur glas, împreună cu Comisia, în ceea ce privește obiectivele și cifrele, vom avea succes, pentru că în spatele nostru sunt 550 de milioane de cetățeni să ne facem totuși simțită importanța. Pot exista poate niște probleme interne, niște mici piedici în ceea ce privește eficiența energetică. Sigur, sunt niște subiecte foarte importante și mă refer eh, și la grupul meu acum. Ce trebuie să avem în vedere este că vom discuta un pachet internațional care trebuie să fie fezabil eu deja sunt în Parlament de ceva vreme și știu despre ce vorbesc. La un moment dat am ne-am retras din discuția acestui subiect uh, și acum mi se pare că intenția este să abordăm lucrurile în mod diferit. Trebuie să putem să ne punem de acord pe valori care să poată fi prezentate și uh, pe care să le poată susține Comisia și statele membre. Pe scurt, aș vrea să mă refer la chestiunea finanțării, căci și acolo am dat dovadă de naivitate. Între timp, nu doar țările industrializate sunt cele care trebuie să plătească, ci și țările în curs de dezvoltare. Armenien, die können sich ja vor lauter Geld nicht bewegen und warum sollen sunt totuși uh, țări care ar trebui să contribuie mai mult. Și noi trebuie să facem uh, tot ce ne stă în putință pentru a obține mai multă susținere în țările noastre. Nu știu cum uh, este situația la dumneavoastră în țară, dar la noi uh, nu e ușor, de aceea în tot ceea ce privește politica de reducere a emisiilor, căutăm să găsim mai mulți umeri care să dorească să suporte această povară. În orice caz, povara financiară trebuie mai bine repartizată. Eu uh, consider că doar statele nu vor putea suporta întreaga povară. Noi avem experiența reunificării Germaniei când s-a spus că Republica Federală Germană se ocupă de tot. Doamnelor și domnilor, fără capital privat nu se poate face acest lucru. Trebuie însă introduse niște reguli clare, dar încă o dată, fără bani privați nu se poate. Și mă bazez uh, și pe liberalii care stau mai în spate. Sigur, trebuie aplicate și criterii ale economiei de piață, dar e nevoie de o nouă foaie de parcurs cu care să lucrăm. Apoi, mai există o propunere interesantă a taxei pe tranzacțiile financiare, care nu a fost introdusă și probabil nu, a fost, nu se va introduce în multe părți. și acolo unde a fost introdusă va eșua. Sigur, nu e o idee abstractă, însă nu se poate impune statelor membre să colecteze o taxă care să fie folosită automat ca și contribuție pentru protecția climei. Asta ca principiu va eșua. Cu siguranță că și țara mea se va pune câș va trebui căutate poate alte reguli. O dezbatere, în orice caz, este binevenită, însă las aș mai spune că mă bucură faptul că și G7 s-a angajat în această tematică și dacă până și Papa a avut ceva de spus în această privință, ar trebui să fie un semnal pentru toți cei care sunt încă nehotărâți. Thank you very much, Mr. Chairman, and, um, uh... Domnul Gebrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a le mulțumi atât domnului uh, Karl Heinz, uh, cât și raportorului nostru pentru opiniile aduse în discuție în această dezbatere până acum și cred că legătura cu papa și enciclică să este un apel adresat într-adevăr grupului dumneavoastră. Domnule președinte, eu consider că există niște evoluții pozitive în perspectiva întâlnirii de la Paris. Doamna Merkel s-a și poziționat ca lider la uh, reuniunea G7 și cred că a fost o declarație foarte importantă în uh, pregătirea reuniunii de la Paris, dar uh, iată că și China se mișcă, pare că în sfârșit își asumă o anumită răspundere întreaga dezbatere legată de climă, nu doar nu doar uh, <clears throat> poziționându-se la întâlnirile internaționale pe această temă, ci și angajându-se în plan intern. Sunt câteva elemente pe care aș dori să le subliniez din propria noastră rezoluție. În primul rând, importanța protejării pădurilor. S-a menționat și de către alții în dezbaterea anterioare, și în reuniunea raportorilor din umbră pe care am avut-o în această săptămână. O mulțime de amendamente din partea tuturor grupurilor. Eu sper că putem uh, transmite un mesaj important aici, sper. Am uh, înaintat un amendament împreună cu colegul Fedeli și sper că vom putea găsi un compromis uh, bun aici. A doua chestiune pe care doresc să o subliniez se referă la posibilitatea de a finanța o politică în domeniul climei la nivel mondial. Sunt perfect de acord cu Karl Heinz Florenz că e greu să obții mai mulți bani de la bugete publice, deși uh, cred că se impune o contribuție mai mare din partea țărilor mai dezvoltate din, aceste, din această lume. Însă și pe piața carbonului am putea folosi banii colectați uh, astfel pentru a finanța adaptarea la schimbările climatice în alte părți ale lumii. Văd că și PPU și alții au înaintat amendamente. Sper că și aici vom putea găsi un compromis. În al treilea lucru pe care doresc să-l subliniez este acela că încă mai folosim bani publici pentru a acorda credite de export tehnologia este exportată în alte părți ale lumii, în China sau în India, și folosim bani publici pentru a asigura aceste investiții. Poate că am putea analiza mai cu grijă și acest lucru. Verzii au indicat deja că susțin acest lucru. Și în fine, domnule președinte, mai există și amendamente vis-a-vis -vis de ceea ce ar trebui să facem între momentul actual și 2020, nu cred că ar trebui neapărat să ne majorăm obiectivele pentru 2020, însă mi ar părea interesant să solicităm Comisiei să comunice restului lumii supra realizările pe care le-am putea obține în Europa până în 2020. Pentru că este un mesaj politic foarte puternic, acela că s-ar putea să ne depășim propriile obiective stabilite pentru 2020, un mesaj puternic pentru restul lumii, pentru a arăta că facem chiar mai mult decât am promis. Mă voi opri aici, domnule președinte, și aștept cu interes viitoarea colaborare între domnul raportor Parniu și ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc acum domnul Geavor. Mulțumesc, domnule președinte, în primul rând. Aș dori și eu să mulțumesc raportorului nostru pentru acest bun proiect de raport care ne-a parvenit. Salut și textul care include cele mai importante puncte care se impun într-un astfel de raport. Înainte de a intra în detalii, aș dori să subliniez care ar putea fi posibilul obiectiv a acestui raport din partea Parlamentului European. Sigur că negocierile în detaliu vor avea loc la reuniunea de la Paris de la finele acestui an. Ce poate face Parlamentul European acum este de a transmite un mesaj foarte clar către Comisie și către ceilalți parteneri de negociere asupra modului în care Parlamentul privește această problematică a schimbărilor climatice și ce așteptări are vis-a-vis -vis de summitul de la Paris. Important este să spunem foarte clar că Parlamentul European a fost întotdeauna un fel de pionier în ceea ce privește protecția climei și schimbările climatice. Ar trebui să continuăm pe această cale. Includerea în raport a unor obiective și cifre clare va transmite de asemenea un mesaj foarte clar către partenerii noștri de negocieri de la nivelul Comisiei și din afară. Din acest punct de vedere, cred că raportul conține propuneri foarte bune Raportorii din umbră au menționat deja câteva chestiuni foarte importante care sper că vor fi incluse în raportul final. După prima, primele întâlniri între raportori din umbră pot spune că există o foarte bună colaborare și de aceea sper că majoritatea propunerilor vor fi susținute de mai multe grupuri politice. Totuși vreau să mai subliniez câteva lucruri. În primul rând, se referă la ce obiective includem în acest raport. Obiectivele actuale pe care și le-a stabilit Uniunea Europeană în momentul de față nu sunt suficiente pentru a asigura o protecție climatică suficientă pentru a menține planeta sub creșterea de 2 grade preconizată. majoritatea studiilor publicate de comunitatea internațională arată acest lucru. De aceea cred că se impune ca Parlamentul European să ridice ștacheta mai sus în ceea ce privește ambițiile la reuniunea de la Paris. În ceea ce privește reducerea utilizării carbonului. S-a propus deja acest lucru în alte rezoluții pentru a evita uh, subvențiile acordate în continuare pentru combustibilii fosili. Acum, sigur, schimbările climatice sunt o problemă la nivel planetar, o problemă fizică, însă când ne ocupăm de rezolvarea acestora, nu putem să nu ținem cont și de drepturile populațiilor indigene din întreaga lume. Nu trebuie să privim acțiunile în domeniul climei ca un fel de nouă activitate de colonizare. Trebuie să existe măsuri în domeniul climei care să țină cont de drepturile omului, de uh, drepturile populațiilor indigene, de egalitatea de gen și așa mai departe. Trebuie așadar să susținem țările în curs de dezvoltare pentru a se adapta la schimbările climatice, ținând cont de tradițiile locale ale populațiilor autohtone. Un alt domeniu care a fost deja menționat de domnul Kebrandi a fost cel al finanțării acestor acțiuni climatice. Sigur că va fi una din dezbaterile cele mai importante de la Paris, modalitățile de finanțare. În acest sens, avem nevoie de un pachet de finanțare credibil, un pachet atât pentru perioada dinainte de 2020, cât și pentru perioada de după. De asemenea, trebuie să sporim acțiunile în țările în curs de dezvoltare, dar să ne uh, asigurăm că nu se produc și efecte adverse. Și în încheiere, aș mai spune că ieri a venit la noi comisia domnul Calniete și am avut o dezbatere foarte interesantă în ceea ce privește sistemul ETS. Și aș dori să îl susțin pe domnul Gebrandi când spune că Uniunea Europeană dispune deja de banii necesari pentru acțiune în domeniul clinei, doar că nu îi folosește așa. 100% din uh, veniturile din acest sistem de tranzacționare ar trebui să fie clar destinați pentru acțiuni în domeniul cliniei, uh, climei și cu acest mesaj ar trebui să mergem la Paris. Mulțumesc, domnul fronte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului. Sunt de acord cu dânsul când spune că pe acest dosar există un acord destul de amplu. Este o consolare pentru că pe un obiectiv atât de important și o temă care ne va angaja în următoarele luni în pregătirea conferinței de la Paris, este bine ca intențiile și obiectivele să fie împărtășite. Aș dori să subliniez câteva aspecte pe care le-am menționat în amendamentele noastre și care uh, uh, sper că vor fi discutate și cu raportorii din umbră. Unul din puncte a fost menționat de colegul de la Verzi. Faptul că studiile științifice ne arată că chiar dacă angajamentele și obiectivele pe care ni le-am propus noi ca Europa, dar din fericire și alte țări importante precum China sau Statele Unite, Chiar dacă vom respecta aceste angajamente, nu vom reuși să uh, <clears throat> rămânem în intervalul de temperatură propus de doar plus 2 grade. Atunci când s-a spus că Europa a fost un pionier în această direcție, fost adevărat și trebuie să continuăm să facem acest lucru în continuare, astfel încât și alte țări să ne urmeze, pentru că efortul pe care trebuie să-l facem este mai mare decât cel la care ne-am angajat. Un alt amendament important se referă la creșterea populației globale. Trebuie să ținem cont de acest lucru, pentru că ritmul de creștere preconizat este uh, desperiat se vorbește de 11 miliarde de oameni în 2020. Nu ne noi chiar dacă am putea să ne atingem obiectivele în baza populației actuale. Acest lucru uh, ar fi însă imposibil dacă nu ținem cont și de uh, demografia prevăzută. Asta se leagă și de migrația climatică, problemă care de asemenea este abordată în acest uh, dosar. Și și aici e nevoie de un angajament, la fel ca și în cazul măsurilor de adaptare la schimbările climatice pentru toate aceste persoane care sunt nevoite să plece din cauza schimbărilor climatice. Noi uh, ne așteptăm ca la conferința de la Paris să rezulte un angajament din punct de vedere economic, un angajament uh, mai puternic din partea țărilor mai industrializate care sunt mai responsabile pentru uh, emisii, pentru că nu putem cere țărilor în curs de dezvoltare să facă mai multe dacă Uh, noi până acum nu am făcut-o. Deci aceste țări uh, trebuie cumva să fie compensate pentru eforturile uh, pe care le fac. Asta și pentru a ne fi iertate nouă păcatele trecutului. În ceea ce privește resursele regenerabile, ne-am cam oprit și am pus accentul pe tehnologiile existente, care însă nu sunt suficient de răspândite. Sunt însă și țări din Orientul Mijlociu, care în momentul de față sunt mari exportatori de petrol și care ne spun că peste 50 de ani, atunci când nu vom mai avea petrol de exportat, acest lucru nu va fi o problemă pentru că vom exporta energie regenerabilă, pentru că se lucrează mult în această privință. De aceea și Europa trebuie să facă acest lucru pentru a-și menține calitatea de lider în ceea ce privește tehnologiile uh, regenerabile. În ceea ce privește ETS, am propus și pe alt dosar, cel al Uniunii Energetice, anumite idei. Acest sistem de tranzacționare nu a funcționat. De aceea, cred că nu se impune să fie revizuit, ci să se creeze unul alternativ. Poate că avem nevoie de ceva diferit. Și un ultim punct, pe lângă stabilirea unor obiective în timp, le cunoașteți. Uh, și știți că avem anumite divergențe de opinie aici. Și de aceea ar fi important ca Uniunea Europeană să solicite statelor membre și o faie de parcurs clară în ceea ce privește atingerea acestor obiective, pentru ca în timp să se poată evalua dacă într-adevăr ne atingem obiectivele sau nu. Mulțumesc foarte mult. Acum doamna Grostet. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, apreciez efortul făcut de raportor. Au fost puse multe lucruri. Prin urmare, în intervenția mea eu să încerc să mă axez pe uh, posibile aspecte dif- diferite. COP21 va susține în mod concret aceste noi tehnologii cu emisii scăzute de carbon identificându-le și facilitând investițiile și utilizarea lor. Companiile care vor crea aceste tehnologii trebuie să poată juca un rol cheie și am vrea să știm că acestea vor fi incluse în dezbaterile pe care le vom avea în marea conferință pe climă. Am propus în acest sens o serie de amendamente împreună cu o serie de colegi pentru a uh, pune accentul pe încurajarea investițiilor, pe implicarea companiilor în reducerea emisiilor de carbon prin mobilizarea capitalurilor private. Lucru care trebuie să se regăsească într-o listă cu soluțiile. Europa face eforturi în domeniu, însă trebuie să rămână realistă, pragmatică, am definit deja la nivel european obiectivele pentru 2030. Unii vor să meargă mai departe, să propună un obiectiv cu, privind reducerea cu 50% pentru 2030. Eu cred că totuși trebuie să rămânem vizibili și să ne gândim și la companiile pe care le implicăm atunci când definim aceste obiective. Sunt sigură că cel mai bun mijloc de a reuși la COP21 este să fim ambițioși, ceea ce ne dorim cu toții și să fim și foarte pragmatici. Pe asta vreau să insist. Mulțumesc și acum doamna Tornano. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. M-ați uitat, dar nicio problemă vă iert. Vreau să vă mulțumesc, domnule raportor, pentru efortul și pentru implicarea pe acest subiect care uh, este una dintre marile provocări ale secolului nostru. Ceea ce ne arată că ne confruntăm cu o problemă de societate, de mod de viață și de relaționare cu natura. Proiectul acesta mă tem să nu fie însă doar un exercițiu de comunicare și spun asta cu mult respect. Haideți totuși să acceptăm lucrurile așa cum sunt. Ne îndreptăm către un eșec, așa cum s-a întâmplat și la Copenhaga în 2009, care va însoți Uniunea Europeană în eforturile sale de reducere a poluării. Statele Unite și China vor ceda? Mă tem că nu. Sigur că nu vreau să impunem un acord celorlalte țări din lume sau să uh, Uh, îi șantajăm pe cei care nu doresc acest lucru. Nici nu avem cum face acest lucru, trebuie să admitem. În sensul amendamentelor depuse, vreau să spun că trebuie să avem în vedere cadrul politic și economic pe care trebuie să se ducă această luptă pentru climă. Pe de o parte, cred că trebuie să admitem eșecul sistemului existent, sau cel puțin faptul că e insuficient. De ce? Pentru că Uniunea și-a redus considerabil emisiile de gaze cu efect de seră și țările în curs de dezvoltare vom vor arunca în atmosferă la fel de mult carbon ca noi, dacă nu chiar mai mult. Și aici există două probleme. În primul rând, aceste țări în curs de dezvoltare uh, sunt în curs de evoluție deci, nu avem cum aștepta o reducere a emisiilor de carbon de la ele, în primul rând. Și în al doilea rând, aceste țări nu sunt dispuse să reglementeze poluarea așa cum o facem noi, pentru că pentru ele să hrănească zeci de milioane de oameni e mai important decât să stabilească niște praguri în ceea ce privește emisiile. De asemenea, trebuie să înțelegem că se creează riscuri la nivel mondial. Nu există reglementări la nivel mondial, ci mai degrabă continental sau chiar local. Apreciez propunerea de amendament PPE. Acolo unde se menționează și intervenția papei este o dorință spirituală și morală a Europei și sperăm că PPE-ul va lua poziții similare și pe alte subiecte, cum ar fi familia, viața sau uh, doctrina socială a bisericii. Mulțumesc! Thank you very much, Miss Dalli. Mulțumesc, doamna Dali. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în intervenția mea să-i mulțumesc domnului Parnio pentru acest raport. S-a axat pe o serie de aspecte pe care trebuie să le avem în vedere dacă dorim ca rezultatele la COP21 să fie bune. Există lucruri pe care sunt de acord cu domnia sa și, într-adevăr, putem schimba lucrurile, însă cred și că trebuie să negociem niște acorduri de reducere a efectelor pentru a transmite un mesaj clar tuturor celor implicați că dorim să ne îndreptăm către o societate cu emisii reduse de carbon în următorii ani. Și aș vrea să mă axez pe patru puncte, care reiese altfel dintre amendamentele prezentate. Transportul. Acesta este al doilea mare contributor la gazele cu efect de seră și de aceea uh, e nevoie de politici care să ajute la scăderea acestor emisii. Sunt de acord cu raportorul. Când vorbește despre presiunea care trebuie exercitată asupra sectorului maritim și aviatic. Trebuie de asemenea să constatăm că există o serie de regiuni și de țări care uh, Uh, plătesc un preț pe poluarea cu carbon. Și de aceea avem ETS, EUTS și alte sisteme de comercializare a cotelor Lucrul acesta poate duce la creșterea eficienței costurile și, evident, ambițiile noastre privind clima vor fi diferite. putem crește nivelul de competitivitate, dar în același timp va crește și concurența pentru apă, hrană și teritorii. Și asta va fi uh, unul dintre motivele pentru care oamenii vor trebui să se plaseze dintr-o parte în alta. Deci vorbim despre un impact negativ asupra schimbărilor climatice și noi trebuie să ne ocupăm totuși de creștere și dezvoltare durabilă. Colegii mei știu că eu cred Uh, în acest mix. Emigrația și schimbările climatice merg mână în mână și de aceea trebuie să abordăm aceste chestiuni de la nivelul cel mai de bază. Și de asemenea e nevoie și de acțiuni de reducere a poluării pentru mediul maritim. Un lucru foarte important. Trebuie să avem în vedere posibilitatea de a reduce uh, decalajele și să ne asigurăm că și uh, apa este tratată și abordată în mod durabil. Mulțumesc! Mulțumesc, Ivo Belet. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să mai repet ce s-a spus, însă uh, am urmărit îndeaproape raportul domnului Parnio și din partea raportul Comisiei pentru Transportul, unde am fost raportor din umbră. Două observații mai ales în urma intervenției lui Carl Heinz Florence care este persoana cu cea mai mare experiență în acest domeniu. Vorbim despre conferința COP, prin urmare eu sunt uh, în totalitate de partea sa. Avem într-adevăr nevoie de sprijin larg din partea tuturor uh, grupurilor politice. Trebuie să încercăm să ajungem la principalele grupuri, pentru că este important să mergem la Paris ca o singură unitate, ca o singură entitate. Sigur că putem da dovadă de un nivel mai ridicat de ambiții, dar rezultatul conferinței de la Paris trebuie să fie că țintele pentru 2030 să fie uh, asumate de toți. Asta ar fi un mare succes și mă tem să eh, nu riscăm prea mult dacă ridicăm eh, nivelul de ambiții prea tare. Pentru că asta ar însemna să nu avem o poziție unită la Paris. Doamna Dali a menționat aici eforturile care trebuie să fie făcute de sectorul maritim și aviatic. Domnule Parnio, la punctul 10 acest lucru se regăsește în raportul dumneavoastră și noi am vrea să vă rugăm să preluați propunerile care vin din partea Comisiei TRAN. Am uh, detaliat puțin acest punct 10 cu niște sugestii destul de bune. Trebuie să avem în vedere și celelalte eforturi care trebuie să fie făcute de sectorul non-ETS în ceea ce privește electrificarea, um, stocarea bateriilor și așa mai departe. Deci avem sugestii destul de bune din partea Comisiei pentru Transporturi și sperăm și suntem optimiști că le veți lua în considerare. Mulțumesc! Mulțumesc, Ivo, și pentru că ne-ai reamintit experiența pe care are Carl Heinz Florence. Domnule Caut acum. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, eu am fost sub mai puține președinții decât Carl Heinz Florence, care a fost sub 52, dar, sigur, asta este o realizare a sa. Aș vrea să-i mulțumesc lui Ivo Belet pentru că a menționat uh, avizul din transporturi, pentru că în calitate de raportor pe acel aviz sunt de acord cu cele spuse de Ivo Belet, și anume că e un aviz bun, cu niște observații bune, mai ales în ceea ce privește sectorul aviatic și maritim, pe care domnul Parnio le poate lua în considerare pentru a îmbunătăți raportul care deja e bun. Vreau să-i mulțumesc raportorului și poate să mai adaug câteva um, aspecte în discuție. În primul rând, PP-ul spune că trebuie să fim uniți într-un singur grup și apoi ne prezintă propria lor listă de dorințe și spun, da, sigur, să fim uniți în jurul acestei liste. E o idee bună și eu aș face același lucru în locul vostru, așa că ce pot să fac este să vă felicit pentru o astfel de abordare. Dați-mi însă voie să spun că ținta UE actuală se bazează pe unanimitate în Consiliu. Deci 28 de șefi de stat au semnat acest uh, nivel de ambiție și dacă Parlamentul spune Bun, cam asta ar fi și poziția noastră. Nu cred că noi vom uh, reflecta acolo uh, poziția cetățenilor europeni. Haideți să nu ne transformăm în Secretariatul Consiliului European. După propunerea ETSDR, știm că Comisia este secretariatul Consiliului European, deci haideți să nu ajungă și Parlamentul un alt secretariat al Consiliului. Eu cred că putem ajunge la niște poziții mai bune și mulțumesc colegului Ghebardi care a plecat, din păcate, și care ne-a spus că nu putem crește țintele înainte de 2020. Nu știu de unde are aceste informații, pentru că vreau să vă spun că UE e pe calea de a ajunge la minus 27% reduceri până în 2020. Sunt niște realizări destul de mari înainte de Paris și de aceea avem acest surplus de certificate în sistemul nostru ETS și Comisia propune acum ca o parte din acele certificate nealocate să treacă din etapa 3 în cea de 4 Ceea ce înseamnă că realizările pe care le facem înainte de 2020 se folosesc pentru a slăbi ținta de după 2020. Asta este o dezbatere pe care o avem acum. Prin urmare, eu zic că ar fi bine dacă Parlamentul ar avea o poziție mai critică și de aceea sunt de acord cu propunerea raportorului de a arăta că există oameni care înțeleg cifrele și spun că doresc să avem o țintă mai ambițioasă. Și apoi, sigur, sunt de acord cu PP-ul că e bine ca toată lumea să fie unită în jurul acestui obiectiv. Karl Heinz și Ivo se apropie de această poziție, cu toată experiența lui Karl Heinz. Și o ultimă observație în ceea ce privește finanțele. În ceea ce privește finanțele, important este să fim concreți cu privire la ceea ce propunem. Pentru că de fiecare dată când vorbim despre importanța acestui subiect, uităm să spunem, haideți să folosim veniturile din ETS pentru Uh, fondul pentru climă, să ne asigurăm că atunci când aviația și sectorul maritim fac ceva, acele fonduri sunt folosite pentru fonduri climatice, astfel încât să avem o contribuție clară europeană pentru acest fond. De asta e nevoie dacă vrem să avem rezultate bune la Paris, ceea ce sper să se și întâmple, dacă vom avea o poziție unită. Mulțumesc! Doamna Suiț acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Parnio pentru acest raport excelent. Am fost raportoare de aviz în numele Comisiei AFET și de aceea eu aș avea de prezentat o serie de propuneri pe care le veți primi în curând am adoptat un compromis care, sau mai multe soluții de compromis care mi se par destul de bune, mai ales în ceea ce privește diplomația climatică. E foarte important acest lucru și v-aș fi recunoscătoare dacă ați accepta o parte dintre avizele noastre. În orice caz, cred că trebuie să jucăm un rol important. Am menționat aici de mai multe lucruri, G7, Saper, toate aceste lucruri care fac parte din diplomația aceasta climatică și sper că veți putea să vă consolidați um, partea care se referă la aceste aspecte. Sunt de acord că trebuie să ne exprimăm într-un singur glas la Paris, însă trebuie să dăm dovadă și de pragmatism, căci trebuie să păstrăm nivelul de competență al industriei și să avem obiective ambițioase. Asta trebuie să fie obiectivul comun și toată lumea cred că e de acord pentru că trebuie să continuăm să funcționăm. Deci nu mă opun obiectivului acesta comun, dar trebuie să fie bine echilibrat. Și încă un domeniu pe care vreau să-l menționez, că, care n-a fost menționat aici, este TTIP, care cred că ar trebui să se regăsească într-un raport și cred că până în 2000 15 vom putea negocia TTIP-ul și în amendamentul nostru am reușit să sau am încercat să includem ce se va spune în negocierile pe TTIP. O să vedeți despre ce vorbesc în amendamentele mele și sper că le puteți lua în considerare. În ceea ce privește finanțarea și țările în curs de dezvoltare, Vorbim foarte lejer despre țările în curs de dezvoltare, dar aici ne referim la Arabia Saudită și alte țări care sunt foarte bogate. Sunt de acord cu Karl Heinz că trebuie poate să modificăm această terminologie. Însă cred că fondurile acumulate cu ETS trebuie să fie utilizate în lupta împotriva schimbărilor climatice. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Comisia, domnul URM, este invitat să prezinte punctul de vedere al Comisiei. Thank you very much, uh, uh, Chairman, um, for giving us the opportunity to um, um, comment. Sigur, uh, e un moment pe care trebuie să, pe care trebuie să-l folosim uh, către COP21 la Paris. Vreau să spun de asemenea că Uniunea Europeană și China au dat o declarație privind schimbările de clină care a fost adoptată pe 29 iunie. Și așteptăm de asemenea un rezultat uh, pozitiv uh, privind uh, finanțarea și privind alte evenimente care vor avea loc înainte de conferința de la Paris. Raportul acesta poate deveni un element important care să creeze o atmosferă pozitivă pentru conferința de la Paris. E bine că Parlamentul European are o poziție clară, ceea ce permite Uniunii Europene să se exprime într-o manieră unitară. Există multă convergență între modul în care uh, arată acum uh, raportul și poziția Uniunii Europene și de asemenea vrem să încurajăm uh, un punct important și anume să accentuăm uh, transparența și responsabilitatea, sumarea responsabilității. Chestiuni foarte importante pentru credibilitatea a acestui uh, acord, care este oarecum subestimată. Și apoi nu e bine să punem uh, acum sub semnul întrebării acordurile internaționale și rezultatul negocierilor internaționale pentru a nu redeschide aceste discuții. Ar trebui să discutăm întâi la nivel intern politicile interne, ceea ce este foarte clar că trebuie să se întâmple. Înainte de Paris și la Paris vom comunica care sunt țintele noastre Uh, și de asemenea și care sunt uh, realizările noastre la nivelul comisiilor uh, acestei conferințe. Împreună cu organizația cu Maroc vom menționa care sunt realizările noastre datorită lungimii sau datorită altor uh, constrângeri, uh, o să vedem uh, care sunt realizările de la G7, care sunt problemele care ies din conferința de la Lima privind defrișările, iar în ceea ce privește finanțarea acestor programe, salutăm chestiunea respectivă și ne gândim că la Paris finanțarea programelor de climă din, de la nivelul Uniunii Europene este o chestiune importantă și este legată de dezvoltarea finanțării uh, pentru că ambele elemente sunt uh, două fețe ale aceleași monede. susținerea din partea bugetului Uniunii Europene trebuie să fie uh, mai adaptat uh, și să se mm, concentreze pe țările mai puțin dezvoltate. Am investat uh, foarte mult în ceea ce privește instrumentele financiare pentru a spori și aportul privat la această finanțare și sunt și semnale pozitive pentru a lărgi baza de contribuții financiare din ce în ce mai multă cooperare din zona de sud, din uh, statele în curs de dezvoltare, care au venit cu niște contribuții mici, simbolice la acest fond. Deci există semnale pozitive și din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult că ne-ați dat cuvântul. Mulțumesc și o să-i dau acum cuvântul lui Gilles Parnieu Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult tuturor colegilor care s-au exprimat și reprezentanților Comisiei Europene. Cred că, așa cum a spus și dumneavoastră, e vorba de o bună bază de discuție și cred că există și nevoia de a găsi un număr de compromisuri, mă gândesc mai ales la obiective, pentru a putea nu numai să fim credibili, dar să fim și omogeni. Și dincolo de această credibilitate, dincolo de omogeneitate, trebuie să permitem tuturor instituțiilor europene, Parlamentul, Comisia și Consiliu, să fie reprezentate împreună la aceste negocieri de la Paris din decembrie. Deci trebuie să găsim un echilibru între o poziție fermă și o poziție omogenă pentru a putea fi mai puternici, pentru a putea găsi aceste compromisuri cu care să putem lucra împreună cu raportorii din umbră. Mulțumesc uh, intervenției uh, raportorilor, uh, mulțumesc comisiei care se ocupă de acest lucru. Mulțumesc și comisiilor care fac uh, avize pe această temă, TRAN, ITRE, DEVE și AFET. Fiecare raportorii, dintre raportorii pe aviz are o contribuție aici și sunt invitat să participe pe 9 septembrie la următoarea reuniune și apoi pe 14 septembrie pentru a treia reuniune cu raportorii din umbră lucru care mi se pare important. Subiectele pe care le vom aborda la aceste două reuniuni ne vor permite să avem uh, între 15 și 20 de amendamente de compromis. Apoi declarația uh, din 7-8 iunie uh, privind uh, declarația făcută de la G7 privind scăderea emisiilor de carbon, apoi lupta împotriva schimbărilor de climă, măsurile adoptate uh, pe baza analizei științifice și analizei părților până în 2020, ratificarea de către statele membre a doua perioadă de angajament pentru protocolul de la Kyoto, participarea tuturor sectoarelor la lupta împotriva schimbărilor de climă, reglementarea emisiilor aeriene și maritime și transferul de venituri care ies din această reglementare, adoptarea de către Uniunea Europeană a unei foi de parcurs credibile pentru lupta împotriva schimbărilor de clume, relațiile diplomatice ale Europei uh, cu uh, țările terțe, deci și din toate aceste 230 de amendamente o să încercăm să venim cu o serie de amendamente de compromis uh, și sperăm că le vom putea obține. Și apoi o serie de compromisuri, a doua serie de compromisuri care se referă la uh, stabilirea unor obiective la nivel mondial pentru emisiile de uh, gaze cu efect de seră până în 2025 fixarea de către Uniunea Europeană a unor uh, uh, obiective clare pentru emisiile de gaze cu efect de seră până în 2030-2035, procesul de reducere a, emisiunii, a emisiilor de gaze cu efect de seră, fixarea unor perioade de angajare de 5 și nu de 10 sau 20 de ani, pre, pregătirea platformei financiare până la COP21, promovarea unor surse de finanțare noi, inovatoare. Am auzit cele spuse de uh, al lui Heinz Florenz și sunt de acord cu cele spuse de el. E adevărat că avem un obiectiv comun și anume o, niște tra- o tranzacție pe uh, o taxă pe tranzacțiile financiare, dar este o propunere care nu întrănește umanita- uh, unanimitatea statelor membre ar putea fi mai degrabă un obstacol decât o plusvaloare. Și trebuie și aici să examinăm amendamentele. Un, într-unele se vorbește de o inițiativă pe o taxă pe tranzacțiile cu combustibil fosiliu, putem să discutăm la diversele reuniuni ca raportor, cu raportorii din umbră. Și vom uh, va trebui să putem face propuneri de finanțare care să fie inovatoare și care să permită folosirea banilor publici în același timp. Este nevoie să venim cu amendamente sau perspective care să ne permită să ținem cont de nevoia de a avea și finanțare privată. astfel încât să nu fie obstacole în îndeplinirea acestei activități sau acestei dezvoltări a industriilor, mai ales dacă vorbim de tehnologii noi, novatoare, care creează locuri de muncă în viitor. Iată, domnule președinte, ce voiam să spun. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun că va fi adoptat uh, în comisie pe 21 septembrie, iar în plenară probabil va fi votat pe 14 octombrie. Nu avem nimic altceva în ordinea de zi, vreau doar să vă urez vacanță plăcută și poftă bună dacă aveți timp să mâncați.